Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Și bine ați venit la ultima săptămână de lucru, înainte de vacanță. Avem de votat trei dosare foarte importante astăzi și încă cinci mâine. Ca atare, și la plenara din septembrie din Strasburg vom avea ceva de votat. Aș vrea să încep cu primul dosar, propunerea de regulament ce privește instrumentul pentru preaderare, raportor domnul Cristian Vigenin. Și cum avem multe de făcut, vă rog să trecem imediat la vot. Începem cu articolul 1, amendamentul 19. Cine este pentru? against. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 16. Prima parte. Cum a cerut raportorul pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem direct la 119. Cine este pentru? A, nu. Spune președintele, încerc cer scuze. 121. Pentru? Împotrivă? abține, Se respinge. 122. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Regis 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 128. Cine este pentru? O 128, spune președintele. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 131 și rege 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 132 și împli 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Bugete 16. Vot pe părți. Și numai a doua parte o votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doriți să verificăm a doua parte de la bugete 16? Să deschizi votul. So close the vote. S-a închis votul. Se respinge, într-adevăr. 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 133. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bugete 16. Și numai a treia parte o votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Tocmai mi se spune că această uh, a treia parte este caducă, pentru că am adoptat 133. Bine, deci trecem la amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inta 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Inta 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 31. So close the vote. S-a închis votul. Is adopted. 135. 135. Deci s-a adoptat. Cine este pentru 135? Împotrivă. Abțineri se respinge. Inta 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, spune președintele. Empli 19. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Empli 20, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 și 138, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 33. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 139. Cine... 141 11, mă scuzați, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regi 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 141 și 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm vot electronic la 142. Please close the vote. Is adopt. Se adoptă. Cu 25 de voturi pentru. 143 și legii 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Numărul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bugete 16, numai a, a patra parte. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog, spune, ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm a patra parte de la bugete 16. S-a închis votul. Se adoptă 21 la 20. Empli 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 12. 144. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 și ampli 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. One more colleague. It's not maybe there. Okay. Close, please close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Treizeci și șapte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 149, 150, cel este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ampli 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, spune președintele, vă rog frumos, verificăm. S-a închis votul. S-a da adoptat cu majoritate. Vă rog frumos să ridicați mâna, dragi colegi, când votăm. Inte 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Inta 13. Please close the vote. Uh is adopted by one. Se adoptă cu o diferență de un vot. Am ajuns la bugete 17, numai a treia parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul este caduc, acum 39. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă, vă rog. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 151. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 41 a fost retras. Amendamentul 152. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la bugete 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Inta 14, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 155 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 155. Please close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. 156. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. 158 și bugete 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. 159, să deschizi votul, vă rog. S-a închis votul și se respinge. Regiu 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 160. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161 și 162. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Empli 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Empli 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Bugete 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm bugete 20. Încă un coleg mai trebuie să voteze, da? S-a închis votul. Se respinge. Într-adevăr. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 47. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 163. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 48. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Buget 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Buget 21, vă rog, să deschizi votul. S-a închis votul, se respinge. 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. Buget 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empli 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174. Și Empli 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 25, numai prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inta 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 25. Nu, ambele sunt caduce. Deci ce în 58. Cine este pentru? Împotrivă. Nimeni nu este împotrivă. Abțineri se adoptă. Regii 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 177. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 178 și Ampli 35. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 180 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ampli 36 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. PPE-ul nu a ridicat mâna. MP36. S-a închis votul. Se adoptă. Buget 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Rege 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Rege 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bugete 27. Nu, este caduc. Regi 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Inta 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Empli 37 pentru, împotrivă,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 Verificăm 186. The rapporteur requested this check. Yes, please close the vote. It's adopted, by 27. S-a adoptat buget 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regi 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Regi 23 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 acum. Nu, 72 trebuie să-l votăm de asemenea. 72 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Empli 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Buget 29 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 76, 77 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 și empli 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge lege 24 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bugete 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 202 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 'Mai votăm o dată 202', spune președintele.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 Doamna Cornelius, am încercat din răsputări. Amendamentul oral numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 3. Pentru. Vreți să verificăm electronic? Buget 3. Haideți să, să, de, să deschidem votul electronic. Please close the vote. Se închide votul. Se respinge. 25 la 19. Bugete 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, ca și înainte. Bugete 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 al raportorului pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 81. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Bugete 6. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Ocupare 1. Pentru, împotriva, Abțineri se respinge. 82 pentru, împotrivă. Nu e clar. Haideți să, să verificăm electronic amendamentul 82. Se închide votul electronic. Se respinge la diferență de un vot. 4 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 pentru, Vreți să verificăm electronic 83? Da? Bun. Atunci verificăm electronic. Ar trebui să mai voteze încă trei colegi, dacă sunt prezenți în sală. Se închide votul. Se respinge cu 22, 22 de voturi împotrivă la 20. Doi colegi nu au votat. 85 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 88 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Regi 1 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri Haideți să verificăm electronic. Amendment 89. Please close the vote. Se închide votul. Se adoptă INTA 4 pentru, împotriva abține, se respinge. E, ocupare 4 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul oral 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Bugete 8 pentru împotriva abțineri se respinge. Ocupare 5 pentru împotriva abțineri se respinge. 91 pentru împotriva abțineri se respinge. 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ocupare 6 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul oral 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ocupare 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 12 buget pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 101 pentru împotrivă abțineri se respinge. 102 pentru împotrivă abțineri se respinge. 12. Mă scuzați, spune domnul președinte. Regii 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugete 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 109 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Ocupare 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 pentru. 18 se corectează președintele pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La fel, pentru 111 și 112, pentru împotriva abținerii se adoptă. Bugete 1 nu va fi supus la vot acum. Haideți să votăm acum electronic sau nu? Nu avem vot final pe marginea acestui dosar. Mergem mai departe la următorul vot. Uh, Mr. Vigenin has the floor. Domnul Vigenin dorește să ia cuvântul. Mulțumesc pe scurt. Pe scurt. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea lor și uh, raportorilor de la diversele comisii pentru cooperare. Mulțumesc tuturor celor care au votat până acum, iar mai târziu vor urma negocierile including the vote on the beginning or on the others, but we are voting on the launch of informal negotiations. Can we have this kind of vote? Has not done that now? Nee, Meine Kolleginnen und Kollegen, wir müssen noch... Dragi colegi, mai avem uh, un vot la raportul Vigenin și anume lansarea unor negocieri interinstituționale informale pe baza amendamentelor adoptate. Adică mandatul de negociere, practic. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Kolleginnen und wir kommen jetzt. Dragi colegi, trecem acum la instrumentul de vecinătate. Raportor este domnul Cucan. Domnule Cucan, doriți să, doriți să faceți o ultimă declarație? Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să fac uh, observații, dar uh, pentru ca votul să se desfășoare lin, aș dori să informez pe colegi de amendamentul oral pe care îl înaintez după ce am ajuns la un acord cu raportorii din umbră la întâlnirea din această după amiază. Sunt patru amendamente orale. Unul se referă la compromisul 1 de a adăuga cuvântul pace la articolul 1 alineatul 1 este vorba de scopul Uniunii Europene de a institui o zonă a democrației, respectului drepturilor omului, a statului de drept, a prosperității și a păcii, deci se adaugă teza pace. Amendamentul oral 0, care se referă la amendamentul 213, s-a convenit să introducem aici angajamentul către reforme democratice, o să vă citesc aici, sprijinul Uniunii Europene pentru țările parteneriate, în confortament cu articolul 6.1 al acestui regulament, va fi diferențiat la nivelul sumelor în funcție de angajamentul către reformele democratice, etc. Amendamentul oral 1, care se referă la amendamentul 219, articolul 4, noul alineat 1A, care propune uh, eliminarea uh, primei teze și anume sporit, enhanced, restul rămâne neschimbat, iar în ceea ce privește amendamentul oral uh, la amendamentul 85 al domnului Vigan, la considerentul 5A, vi-l citesc, a fost reformulat și uh, vă citesc, pentru a înlesni punerea în aplicare a principiului mai mult pentru mai mult, o parte adecvată a alocărilor acestui regulament va fi pusă deoparte pentru a oferi sprijin uh, intens țărilor partener, partenere care sunt angajate în ceea ce privește consolidarea democrației și în ceea ce privește aplicarea reformelor, obiectivelor de reforme stabilite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Herr Domnule Zala, Uh, I have a oral... Mulțumesc, am și un amendament oral la amendamentul meu 123. Este vorba de adăugirea între paranteze Turcia, Rusia, etc. Vreau să adaug Turcia între paranteze ca țară candidată. We make error amendments when we are already in the voting time. Oare se pot accepta amendamente orale când suntem deja la vot? Hmm? I think it's uh, if you do it all the time, uh, the whole report will be only report. Dacă facem așa tot timpul, va fi plin raportul de amendamente orale. Începem votul. Come, come later. Yes, we'll come later Uh, compromise one, who is in... Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Următorul e caduc. 144 in favor. 144 pentru, împotrivă, abțineri. Este caduc. Inta 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145 până la 147, toată lumea se îndreaptă în aceeași direcție foarte bine și se folosește aceeași formulare. Cred că Sfântul Duh și-a băgat coada aici. Pentru sau cine știe cine altcineva. Against. Împotriva abțineri. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, încă o dată, de la început. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Regin nouă pentru, împotriva, Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Uh, bugete 9 pentru, împotriva abțineri se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 10. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. INTA 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160. șase al doamnei Gal pentru împotrivă abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ocupare 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. closed. Se închide votul. Pentru împotriva abțineri se respinge. 171 pentru împotriva abțineri se respinge. ITRE 18 pentru împotriva abțineri se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Bugete 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 173 pentru, împotrivă, nu e clar. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. The vote is closed. Se închide votul. se adoptă cu 26 de voturi la 20. Itre 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174 și bugete 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Inta 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 20. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Fem 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Inta 16 pentru, împotrivă, abțineri, ar trebui să prezideze altcineva reuniunea, fiindcă aș fi dorit să vorbesc cu Doris Pac. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ocupare 17 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Cult 22 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 192 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Inta 17 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Itre 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Regii 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 197 pen, 196 pentru, împotriva abțineri se respinge. Regii 15 este caduc, 197 pentru, împotriva abțineri se respinge. 36. A fost retras 199, deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 38. Nu. Cultura 23, se corectează domnul președinte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 19 pentru, împotrivă, să verificăm. Se deschide votul la bugete 19. Se închide votul. 27 pentru, 18 împotrivă se adoptă. Fem 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri Dacă mă iau după cât au ridicat mâna, aș spune că se respinge, dar cred că se dorea adoptarea acestui amendament. Haideți să verificăm electronic 204. Schließen. 27 to 18. But... 27 pentru la 18. Bugete 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Inta 19 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I329 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ocupare 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. It's closed. Se închide votul. I would invite the members to raise from... Vă rog frumos ca din când în când să mai și ridicați mâna. Se adoptă. 205. Enthaltung. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 207. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 208. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 209 până la 211 e ca la cooperativă. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 212. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 213. Cu amendament oral al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Celelalte sunt caduce. 219. Plus amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 18. 199 a fost adoptat. FEM 18. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 43. Cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Fem 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 228 pentru, împotrivă, abțineri. Mm, a fost clar. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cinci la 30 e respins. Trecem la 45. Cine pentru? Împotriva? Abține. Se adoptă. 230 pentru? Împotrivă. Se respinge. Trecem la 231. Acolo, aici, cooperativa e mai extinsă. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Cultură 24. Pentru. Împotriva? abțineri, se respinge. DV15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm? DV15 Se respinge. 236 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Buget 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Între 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Între 22 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Regii 20. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 28. Pentru? Împotrivă. Abțineri. N-a fost clar. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Problema este că lumea nu ridică mâna sus, mai ales acolo în spate și nu, nu mi-e foarte clar câteodată rezultatul. E, ce bine, dar când? Când vine cafeaua? Să rugăm pe cineva să ne aducă niște cafea. Și unde suntem acum? 48. Deci 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Intra 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. UG 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, Abține. Se adoptă. 240 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Bugete 30 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Ite 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Din nou, munca în cooperare, 241. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50. Nu, e caduc. Voce 31. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se, se respinge. Litre 32. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 51. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 52. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 244. Pentru. A. Nu. E caduc. 53. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 33 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. FEM 20 pentru, împotriva abțineri, se respinge. FEM 21 pentru, împotriva abțineri, împotriva, se respinge. Hitre 34 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Bugete 34 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 246 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Voce 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. INTA 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Buget 36. FEM 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 249. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Itre 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 237 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 25 pentru, împotrivă, respinge. Regii 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 255. Nu e caduc. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Legii 24 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 257. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 25. Se respinge. 258. Pentru, împotrivă, se respinge. discuție cu o persoană din sală care a intervenit fără microfon. 259. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Regii 26. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 260 și 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 61 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 264. E caduc. Regii 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Regii 28. Împotriva abțineri se adoptă. Regii 29 se adoptă. Regii 30 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru. Împotriva. Obține. Se adoptă. 200. Nu. 63 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 64 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Buget 37 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Exemplu 22 pentru, împotriva, pentru, încă o dată, cine e pentru, împotrivă, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 21 <clears throat> la 27 se respinge. Fem 25. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Inta 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 67 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Inta 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Regii 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 273. Și cult 27. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 68 și buget 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 și DV17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. șapte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 278 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Buget 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Buget 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Buget 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. DV1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele sunt caduce. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, pentru, împotrivă, abțineri, unde să verificăm? La 2? N-a fost adoptat? Verificăm. Amendamentul 2. S-a închis votul. Da, cineva care strigă să verificăm. Uh, trebuie întâi să facă cinste cu bere tuturor la, astfel de, la un astfel de scor. Șaptezeci Aici votăm numai sintagma frână decât mecanism. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și la 74, doar country specific. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. 24 la 21, deci se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Se respinge. FEM 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Pentru. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regi 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Împla 3. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Fem 3 pentru, împotriva, se respinge. Inta 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotriva, trebuie să verificăm. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 26, deci se respinge. 48 pentru, 84 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 85 cu amendament oral pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. FEM 4 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. INTA 4 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. între 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șapte. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromis 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Se respinge. 104. Pentru. Împotrivă. Hmm. Încă o dată. 104. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. mm abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cult 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cultur, cultură 4. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 11 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Regii 4. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 112 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Regii 5 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 113 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 114 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Litre 5 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Cult 5 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 15. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Între 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Cult 7. E caduc. Itre 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mm. Itre 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 123. Pentru. Domnule Zala, voiați ceva aici, nu? Domnule Zala? A plecat? Da, un amendament oral voiam, dar l-am propus deja la început. Ar trebui să-l repet acum? Știți amendamentul, nu? L-am anunțat la începutul votării. Vă rog, vă mulțumesc. Bine, domnul Gonzato știe, dar eu nu mai știu. Poate că ați putea totuși să repetați amendamentul. Da, e vorba de amendamentul 123, o modificare, în paranteză, se spune Turcia, Rusia și așa mai departe și eu vreau să scriu acolo Turcia ca stat candidat. Asta e tot. Mulțumesc. Cine este pentru această modificare? Cine împotrivă? Se respinge. Bine, hai să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins 23 la 25. Trecem acum la amendamentul 124. Și 39. Cine pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127 pentru. Potrivă. Se respinge. 128. 129 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. În 5, toate sunt caduce până la 130. Bine, pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Și acum Trecem la bugete 7. Bugete 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Intră 12. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Intră 11. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Cult 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Intră 14. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Intră 15. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 20. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri. 131, încă o dată, vă rog, cine pentru? Împotrivă. Da, hai mai bine să verificăm. gegen seinen eigenen Die Abstimmung ist geschlossen. Sankis votul. Da. Deci salut Voschi n-a putut să uh, își uh, respingă propriul amendament, chiar dacă a votat împotrivă. Este adoptat totuși. Cult 10. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Compromisul 15. Pentru. Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la FEM 7. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 21 la 27. Se respinge. Ample 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 135. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Cult 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Fem 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem, deci, la Ample 7. Unde este? Mm, L-am găsit. Deci nu este pentru M7? Împotriva. Abțineri. Se respinge. FEM10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Inta 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Cult 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Empl 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. plus 11 pentru. Împotrivă. Se respinge. 137 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 138 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. S-a închis votul. 22 la 26, deci se respinge. Cult 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum? Ajungem la mandatul de negociere. Cine acordă mandatul pe baza acestui document? Deci cine este pentru? Haideți mai bine să votăm electronic. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a închis votul. 41 da, 0 nu, 4 abțineri. Se adoptă. Domnule Cucan, aveți un mandat uh, periculos de puternic. war mich darauf aufmerksam. Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung des äh, Berichtes. Trecem acum la raportul privitor la instrumentul de parteneriat. Domnul Mauro, doriți să mai spuneți ceva? Vă mulțumesc, domnule președinte. Putem să trecem imediat la vot, nu am nimic de comentat. Herzlichen Dank. Vă mulțumim. Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 114. Pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 118. Pentru? Împotrivă, abțineri. Bine, verificăm. 118. S-a închis votul. Se respinge. trei. Aici vreau să spună ceva domnul Mauro. 123. Si, Domnule președinte, doream să spun că am să votez împotriva acestui amendament. Cine este pentru în formularea din amendamentul oral? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 126. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. DV11. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Inta 16. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 26. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Doamna Dal. Lăsați-l pe domnul Mauro să voteze și el la propriile amendamente. Unde eram? A, suntem la 26 și trebuie să verificăm electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 22 împotrivă, deci se respinge. No decir nada a lo largo de todas las votaciones. Domnule președinte, aș dori să avem mai multe informații în ce privește votul. Aș vrea să de exemplu cât deputați de la grupul verzilor votează, pentru că din câte știm noi, nu au decât șase voturi și ei sunt șapte și s-ar putea ca diferența să provină de aici. Aș vrea să-mi spună secretariatul de câte voturi dispune grupul verzilor. Poate să-mi confirme secretariatul. We have Intervenție fără microfon. Nächsten sala Franca trebuie să facem mai mari eforturi la următoarele alegeri. Pentru că se pare că într-adevăr au șapte voturi. 26 21. 26 în orice caz a fost respins. DV12 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 133. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 134. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Cine pentru partea a doua? Împotriva. Abțineri. Se respinge. DV14 pentru. Da, verificăm partea a doua. S-a închis votul. 21 pentru, 23 împotrivă, se respinge. Ochiul meu de vultur, nu de greș. DV14. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Inta 17. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem atunci la DV15. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromis 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 140. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Bugete 11. Pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Deci atunci la 142. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Bine, verificăm. S-a închis votul. Se respinge 22 la voturi, de, do, de voturi la 22. 143 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Intra 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. DV18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 144 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 145 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Buget 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150. Un vot în bloc până la 158. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Și acum 159 și 33 Cine este pentru aceste două amendamente? Împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 22, pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 34, pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 24, pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 160, pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Bugete 14, pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Intra 25 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bugete 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Bugete 16 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inta 27. Ba nu, ba nu, e caduc, trecem la 36 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. A, se adoptă. Bugete 18 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 37 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Bugete 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La 38 trebuie să votăm. Cine este pentru 38? Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem acum la 39. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 40. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 41, nu? 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 162 pentru, împotriva abțineri se adoptă. i 11 pentru, împotriva abțineri se respinge. Ita 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 163 e caduc. 42. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Bugetă 22. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Intea 23. Pentru. 32. Pentru. Împotriva. Se respinge. 35. Pentru. Mm, 45 se corectează președintele. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bugetă 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bugetă 4. Patru și cinci împreună. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Intră 1 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Inta 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Itre 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12. Pe trei părți. Cezar aici. Cine e pentru prima parte? Pentru împotriva se adoptă. Partea a doua pentru împotriva țineri se adoptă. Partea a treia pentru împotriva țineri se adoptă. Partea a treia? Bine, haideți să verificăm. Imediat se închide votul. Cinci persoane nu s-au trezit. Acum s-a închis votul. 24 la 17 se adoptă. Trecem acum la 5, 6, 7 împreună. Cine pentru? Potrivă? Abțineri se adoptă. Trecem atunci la compromisul 13 pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Aceeași majoritate ca la celelalte și deci se adoptă. Trecem deci la compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 4 nu e caduc. TV1. Cine pentru TV1? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. S-a închis votul. 20 la 21 se respinge. 100. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. E adoptat cu 21 la 20. Litre 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bugete 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV4 pe trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Partea a doua. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Partea a treia. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Litre șapte. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 103. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 11. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105. Pentru. Putem să le luăm pe toate de la 105 până la 19, toate amendamentele raportorului? Să le votăm împreună? Da? Deci de la 105 până la 19. Cine pentru? Nu?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 se respinge. TV6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 18. În două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. nouă Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotriva, se respinge. 166 împotriva abțineri. Se adoptă. Se respinge. Patruzeci șase pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la 48 pentru Ba nu, 47. Pentru? Sau? L-am votat deja? 47. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 168. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 169. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 48. Pentru. Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 49.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 Da, se adoptă. 67 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 68 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 170 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 69 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 171 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 173. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 174. Pentru. Împotrivă. abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. abțineri. Se adoptă. 177. Pentru. Împotrivă. abțineri. Se respinge. 177. Bine, verificăm. S-a închis votul la 177. 15 la 27 se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 183. Pentru. 183. Pentru. Împotrivă. Mm, cred că este respins. Haideți să verificăm. Was war das? 183. 183. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 29 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem să luăm acum împreună toate amendamentele raportorului? O sută 84 pentru, împotrivă, se respinge. Cele trei itre împreună, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 189. Putem acum să votăm în bloc aceste amendamente ale raportorului domnului Vegheanen? O, oh, Doamne! 189. Pentru. Împotriva, abțineri. Se adoptă. 76. Pentru. Împotriva, se adoptă. 77. Pentru. Împotriva, abțineri. Se adoptă. 190. Pentru. Împotriva, abțineri. Se adoptă. 78 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 191 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 79 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 192 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 80 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 81 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 38 80 nu, 82 pentru, împotriva, țineri. N-a votat nimeni. Da, se adoptă cu două voturi la unu. Deci, încă o dată, 82. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 83. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 84. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Inta 38 pentru, împotriva, abțineri, se respinge dragi colegi, am senzația că la amendamentul 176 am pus acolo un minus, cu toate că de fapt trebuia pus un plus. Ați fi de acord să votăm încă o dată? 146 la articolul 3 și spusesem acolo nu, dar de fapt era un da. Pe pagina 5 -a. Articolul 3, alineatul 5C9. 146. Sunteți de acord să-l votăm încă o dată? Am senzația că am spus nu acolo uh, în pripă. Deci că am greșit. Cine este pentru? 146. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă mulțumesc. Trecem acum la acordarea mandatului prin vot electronic. Vamos a Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă 22 de voturi la 19 și o abținere. Vă mulțumesc călduros. Vreau să salut uh, Președintele Camerei Reprezentanților din Noua Zeelandă, care se află astăzi alături uh, de noi, bine ați venit și vă mulțumim pentru onoarea pe care ne-o faceți. Äh, este însoțit de următorii membri ai Parlamentului. Melissa Lee, Darren Fenton, Dennis Rogan și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru prezența, pentru vizita dumneavoastră glaube, wir haben mit Neuseeland in vielen Fragen. Cred că avem uh, păreri comune cu Noua Zeelandă în multe domenii, nu doar pentru că suntem democrații și state de drept, ci pentru că avem o serie întreagă de interese comune, de aceea mă bucur întotdeauna că avem o colaborare foarte bună. Singura problemă unde avem dificultăți este politica agricolă, dar bun, undeva trebuie să ne deosebim. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizita dumneavoastră. Trecem, doamnelor și domnilor, la punctul 9 de pe ordinea de zi. Conform informațiilor noastre, joia trecută s-a luat o decizie cu privire la semnarea acordului de facilitare a vizelor cu Republica Ucraina. M-aș bucura dacă Magda Sigan, care este director la imigrație și azil de la DigiHome, ar putea să ne prezinte un raport în care să ne explice cum stau lucrurile și probabil vom reveni la acest subiect mai uh, târziu pentru a discuta lucrurile în detaliu. Ar fi foarte bine dacă ne-ați uh, putea pune la dispoziție textul acordului în cursul zilei de astăzi sau mâine dimineața. Domnule, doamna, de fapt, doamna Zigran, vă rog. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri ai Parlamentului European. Bună ziua, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vă spun câte ceva despre ultimele evoluții de la Comisie. Mai întâi aș dori să vă informez cu privire la faptul că Comisia a adoptat propunerea pentru încheierea acordului care uh, am, modifică fostul acord uh, încheiat cu Ucraina în ce privește facilitarea acordării vizelor. Această hotărâre a fost luată pe 5 iulie. Sunt perfect conștientă de îngrijorările pe care au exprimat unii dintre dumneavoastră în zilele care au precedat ultima dezbatere, în sensul că, uh, având în vedere circunstanțele actuale, Uh, nu se știa dacă este momentul potrivit pentru a se amenda acest acord și mai ales ținând cont de ultimele evoluții din Ucraina. Vreau să vă spun totuși că la comisie suntem convinși de cât de importantă era amendarea acestui acord. Ne doream să trimitem un mesaj de sprijin a, pentru societatea din Ucraina, mai ales ținând cont de circumstanțele actuale. De fapt, acest acord amendat va permite uh, o facilitare a procedurilor existente uh, și am să vă dau câteva exemple concrete. De exemplu, se extind facilitățile pentru uh, anumite categorii de solicitanți de vize, ca de exemplu pentru reprezentanții societății civile și pentru tinerii care um, participă la evenimente organizate de organi um, asociații non-profit. De asemenea, se acordă facilități de um, liberare de vize pentru jurnaliști. Sunt doar uh, câteva Uh, exemple de modificări din acest acord amendat. Din punct de vedere strict instituțional, Comisia a avut un mandat pentru a negocia acest uh, acord, l-am finalizat și proiectul de acord este prezentat Parlamentului și Consiliului în vederea dezbaterii. Un ultim lucru pe care aș dori să vi-l spun, vă rog să sprijiniți această versiune amendată a acordului. Sperăm că Parlamentul își va da a, a, um, avizul conform cât mai repede cu putință. Și vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări în ce privește acest acord. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, uh... Vă mulțumesc. Am o reacție spontană. Îmi, înțe- îmi pot închipui care este mesajul pe care comisia dorea să-l primească, însă eu pot să vă spun cum va vinde regimul aflat la putere acest lucru pe plan național. Vor spune, iată, datorită nouă și politicii noastre am obținut aceste facilitări suplimentare din partea uh, Uniunii Europene. Eu sunt în favoarea uh, uh, eliberării regimului de vize pentru uh, um, ucrainieni, dar eu nu cred că în acest moment și înainte de aceste alegeri care, pentru că nu avem nicio garanție că vor fi democratice și transparente, era momentul cuvenit să trimitem un asemenea mesaj. El, acest amendare a acordului va fi folosită în defavoarea opoziției, pentru că regimul, cum spuneam, uh, va uh, se va folosi de um, um, presă pentru a se lăuda cu ceea ce uh, uh, va prezenta ca fiind o victoria sa. Deci eu nu uh, cred că intențiile noastre ar fi clare pentru uh, societatea ucraineană și uh, practic am abuzat de poziția noastră dacă trimitem acest mesaj acum. Cred că aici aducem atingerea unei chestiuni fundamentale. Parlamentul European are datoria să fie consecvent în relațiile sale cu Ucraina la orice nivel. Dați-mi voi să vorbesc uh, la subiect și în același timp să fac trimitere la ce a spus domnul Galer. Cunoaștem foarte bine care sunt problemele. Parlamentul European și-a exprimat poziția față de ce s-a întâmplat în Ucraina și acest lucru a fost ilustrat de mai multe rezoluții. Regimul actual, așa cum l-a numit domnul Galer, deci guvernul și politica președintelui, a fost oarecum pedepsit de faptul că Um, negocierea acordului de liber schimb a fost înghețată, precum și a noului pact de asociere. Deci au fost demarate numai negocierile, dar nimic nu a fost semnat. Deci cred că dacă folosim această politică a sancțiunilor și a stimulentelor, e bine, dar nu ar trebui să uh, avem mai multe sancțiuni decât stimulente, pentru că acestea afectează direct populația. Pentru că să nu uităm că uh, intelectualii și tinerii reprezintă cea mai mare parte a populației. Deci, din punctul meu de vedere, faptul că acum se vor acorda mai ușor vize nu are nimic de a face cu alegerile Domnule Galer, am încercat să vă ascult în liniște, deci vă rog frumos să uh, mă ascultați și dumneavoastră, spune vorbitorul. Părerea mea este că nu avem niciun motiv să suspendăm acest, aplicarea acestui acord amendat. Am citit scrisoarea domnului președinte Bro, pe care a trimis-o comisie, în care cerea amânarea acordării Um, uh, de vize într-un uh, mod mai ușor. Deci am citit această scrisoare, dar pentru mine lucrurile stau în felul următor. Ori uh, pedepsim populația pentru că nu acordăm această facilitare de vize, ori facem oricum din nou jocul puterii, pentru că aceasta va spune Uniunea Europeană nu ne vrea, și ne pedepsește pentru că refuză să ne um, um, acorde acest regim mai favorabil pentru eliberarea vizelor. Deci, oricum ar fi, uh, cădem în aceeași capcană. Domnul Sarus Volski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, aici este un chestiune fundamentală. Ucraina, ca stat, nu merită acest uh, regim de eliberare de vize mai ușor, dar oamenii merită acest lucru și iată unde se află toată diferența. Noi nu trebuie să avem uh, o dublă politică față de vecinii noștri din Est. Domnul Galer are și el dreptate. Alegeri de dragul alegerilor, în această atmosferă, mesajul nostru ar fi greșit. Dar aceste alegeri nu au cum să fie libere atâta timp cât liderii opoziției sunt în închisoare și acolo vor și rămâne, după gratii. Trebuie să facem un efort de comunicare din partea noastră. Trebuie să spunem poporului ucrainean că noi ne adresăm lor direct și nu autorităților. În multe documente din anii trecuți am tot repetat faptul că această acordare uh, de vize într-un regim mai uh, um, vaccin n-ar trebui să aibă loc pentru vecinii noștri și cei care fac parte din parteneriatul estic înainte ca să fie acordat Rusiei. Dar ce se întâmplă în Ucraina? Opoziția este într-adevăr oprimată, dar poate să participe la alegeri, ceea ce nu se întâmplă în Belarus și în Rusia. Deci, dacă în Ucraina mai este mult drum de făcut pentru a ajunge la democrație, stat de drept și respectarea drepturilor omului. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să întindem mâna către cei din societatea ucraineană care depun eforturi în acest sens. Și de aceea cred că ar trebui să dăm undă verde uh, regimului de facilitare a acordării vizelor și să spunem societății ucrainene că o facem pentru oameni, pentru popor și nu pentru autorități. Domnul Severin, Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia și-a făcut treaba și putem să o felicităm pentru ce a făcut. Este un acord uh, substanțial și este uh, realizarea unor eforturi de lungă durată. Oricum va fi nevoie de o întreagă uh, procedură de ratificare, ceea ce ne va mai da ceva timp. Aș putea să fi de acord cu faptul că autoritățile vor abuza și vor instrumentaliza acest acord. Însă, dacă am amâna sau am refuza, cred că nu vom fi bineînțeles de societatea ucraineană și, de fapt, îi vom dezamăgi pe ucrainieni. Să nu uităm că societatea este principalul nostru interlocutor, atâta timp cât criticăm cu putere um, autoritățile. Deci eu cred că ar trebui să ținem mai mult cont de sentimentele ucrainienilor decât de uh, faptul că acum uh, guvernul ar putea să se folosească în mod greșit de acest acord. Deci sunt de acord cu colegii mei, domnul Galer are dreptate, însă trebuie să trimitem un mesaj puternic către societatea ucrainiană, în sensul că acest acord există, Există adevărate perspective pentru uh, cetățenii ucrainieni să uh, călătorească călătorească major în Uniunea Europeană și să intre în contact cu noi și că ne dorim un dialog, uh, un adevărat dialog cu Ucraina pentru că este un stat suveran, nu este un stat membru al Uniunii Europene și trebuie să avem un dialog respectuos cu autoritățile din Ucraina. Faptul că am amânat uh, ratificarea tratatului de asociere, era o pedeapsă în sine, n-are sens să mai pedepsim a doua oară societatea ucraineană. Äh, äh, äh. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug pe scurt. Nu tragem foarte multă nădejde că lucrurile se vor schimba după alegeri. Mă gândesc aici la direcția generală în care se îndreaptă Ucraina la ora actuală, iar, iar situația este îngrijorătoare. În acest caz, cel mai important lucru pentru noi, pentru Parlamentul European, este să menținem contactul cu opinia publică, cu cetățenii ucrainieni. Și aici vreau să mă alătur celor spuse de domnul Galer. Uh, da, așa este, dar am putea avea de pierdut, fiindcă este foarte greu să explicăm cetățenilor ucrainieni că noi nu suntem de acord cu ce se întâmplă în ceea ce privește eliminarea vizelor. Chiar dacă dorim să ne apropiem de ei în această situație, nu avem nicio soluție, trebuie să mergem mai departe și mulțumesc foarte mult Comisiei pentru uh, pentru pregătirea excelentă pe care ne-a oferit-o în această etapă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să spun câteva cuvinte, fiindcă mi se pare o exagerare să se vorbească despre un regim uh, în Ucraina sau uh, să se spună că mass media este controlată. Uh, mass media se bucură de o libertate, poate nu perfectă, dar comparabilă cu libertatea de care se bucură mass media în unele state membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește alegerile, dacă spuneți că trebuie să așteptăm până la alegeri, foarte bine, dar vă întreb la ce rezultat vă așteptați, dacă a, va câștiga același uh, partid sau aceeași coaliție de guvernare, ce facem, amânăm lucrurile până câștigă un alt partid? Haideți să separăm lucrurile. Am uh, făcut deja multe. Am exercitat presiunea și uh, prin faptul că nu am semnat, nu am ratificat acordul de asociere, haideți să încercăm să facem ceva pentru poporul ucrainean. Cred că avem acum o, posibil- o posibilitate să ne comunicăm intențiile, așa cum au spus și alți colegi, că dorim să facem ceva pentru cetățenii ucraineni. Să vă amintesc situația Belarusului, de pildă. Unii dintre dumneavoastră comparați Belarusul cu Ucraina. Uh, noi am spus uh, răspicat că vom continua relațiile cu societatea civilă, că uh, vom încerca să fim cât mai deschiși față de cetățenii Belarusului. Haideți să facem același lucru pentru Ucraina. Iar acest acord este un pas înainte în această direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de părere că argumentele prezentate sunt raționale. Trebuie să transmitem semnale care să arate că dorim să îi uh, ajutăm pe cei uh, defavorizați, dar uh, mesajele pot fi prost înțelese. Se poate spune că Parlamentul European dorește să ridice un zid, să creeze o barieră la granița estică a Poloniei și a Uniunii Europene, ceea ce ar dăuna opoziției ucrainene. Mai mult, după părerea mea, conceptul vizelor este greșit din capul locului, fiindcă nu face decât să ridice obstacole, bariere, astfel încât putem să fim foarte stricți la nivelul politicii noastre și în, uh, având în vedere evenimentele pe care le planificăm. Trebuie să avem mare grijă în ceea ce privește politica vizelor. Și încă un lucru. Nici opoziția, nici ONG-urile, nici biserica în Ucraina nu uh, s-ar arăta pentru menținerea vizelor. Dacă dorim să menținem vizele, atunci ar trebui să găsim oarecare punct de sprijin pentru această acțiune în Ucraina. Dar în Ucraina nimeni, absolut nimeni, nu dorește menținerea regimului actual al vizelor. La ultima reuniune a Comisiei UE Ucraina s-a spus foarte clar uh, că nu ar trebui să facem niciun fel de legătură între situația politică și regimul vizelor. Trebuie să ținem cont de acest lucru. De acest lucru. Altfel, partenerii noștri ucrainieni vor considera că avem o atitudine arogantă față de ei. Mulțumesc. Aș dori să adaug câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. Majoritatea argumentelor pentru eliminarea regimului viselor au fost prezentate. Dar dați-mi voi să, să desenez, să zugrăvesc o paralelă istorică. Mulți dintre noi provenim din țări care, acum 20 de ani, erau de cealaltă parte a cortinei de fier. Și ne amintim uh, cât de util, de mare ajutor era momentul în care dizidenții, opoziția, uh, Um, activiștii pentru drepturile omului, tinerii, reușeau să stabilească contacte, punți legătură cu omologii lor din vest. Și asta încearcă acum să facă tinerii ucrainieni. Acum două săptămâni m-am deplasat la Kiev. Am uh, participat la concerte rock în centrul Kievului, unde au participat 500.000 de tineri ucraineni. A cântat Elton John, a cântat Queen, iar tinerii s-au bucurat, s-au bucurat că timp preț de câteva zile au făcut parte din ceea ce numeau ei și noi Occident. Astfel încât mă alătur colegilor mei, cerând și eu eliminarea vizelor pentru cetățenii ucrainieni cât mai curând cu putință, fiindcă astfel vom reuși să întindem o mână de ajutor tinerilor tinerilor care doresc uh, să aibă contact cu noi, cu țările din Occident, ceea ce nu va avea niciun impact asupra situației politice. Sunt de acord cu colegii mei, am putea să dăm unele explicații pentru ca nimeni să nu răstălmăcească acest mesaj înaintea, iată, în această perioadă preelectorală, alegerile fiind programate să aibă loc în luna octombrie a acestui an. Mulțumesc, dați-mi voie să fac și o observație personală. Domnule Sivici, Sivici, eu n-am trimis nicio scrisoare, am dat o declarație. Și nu cred că Uniunea Europeană nu vrea să pedepsească populația din Ucraina. Această populație este pedepsită doar de guvernul propriu, de regimul propriu care uh, nu acordă o mare prioritate statului de drept. Așa cum Curtea pentru Drepturile Omului de la Strasburg tocmai a confirmat, uh, lucrurile merg în direcția greșită. Opoziția stă în ă, închisoare și atât timp cât acest lucru se întâmplă, nu se poate vorbi despre libertate și stat de drept. Pe de altă parte, însă, este este corect. Noi nu avem voie să îi pedepsim pentru asta pe oamenii de rând. Aceasta este, nu, e, nu e un acord în care se acord, nu e un uh, text prin care se acordă în mod gratuit vizele, ci e un acord de facilitare a vizelor. Și important este să vedem cine sunt cei care pot uh, profita de acest lucru. E vorba de oligarhi care pot să uh, călătorească mai ușor. Noi vrem ca studenții, de exemplu, să poată călători mai ușor și cred că suntem de acord cu toții că oamenii de rând trebuie să poată călători mai ușor în Europa și trebuie să facem acest lucru posibil. Libertatea de circulație și uh, consecințele acesteia atunci când oamenii uh, merg în țări uh, libere și acumulează experiență și o duc acasă, uh, această experiență este întotdeauna una foarte prețioasă. De aceea, uh, libera circulație pentru fiecare cetățean uh, de rând este o chestiune foarte importantă. Dar, după ce Comisia ne transmite acest text, trebuie să-l citim cu atenție și să vedem cine sunt cei care vor uh, profita de pe urma acestui acord și dacă nu avem posibilitatea de a face o diferențiere. Dar sigur că acest lucru putem să-l vedem doar când avem textul în față, să vedem ce putem să facem um, pentru a clasifica lucrurile. Astfel, vă mulțumesc și încheia acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct, e vorba despre buget. Aici eu nu îndrăznesc să zic nimic, așa că dau cuvântul domnului Covacev direct. Ich muss. Ja, ja. So let's uh, start with the next uh, item on our... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, bugetul general al UE pentru anul financiar 2013, toate secțiunile. Aș dori să dau imediat cuvântul doamnei Iatemachi și vă rog pe scurt, fiindcă suntem în urmă cu timpul. Arvoisa puhemies, unu sitten... Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc finlandeză și voi fi foarte succintă. În primul rând, aș dori să vă spun că în momentul în care statele membre sunt obligate să reducă, să-și reducă bugetele, ar trebui să facă același lucru și Uniunea Europeană. Comisia pentru bugete la Consiliu a propus o reducere de 10% a creditelor de plată pentru bugetul uh, Serviciul de Acțiune Externă de 10 miliarde de euro, dar această reducere este prea mare. S-a propus acest lucru dat fiind că bugetul pentru coeziune va fi majorat cu 7%. Unele state membre au cerut această majorare, iar ea a fost acceptată. Iată de ce bugetul pentru afaceri externe trebuie să fie redus. Ar fi bine ca Parlamentul European să-și stabilească unele priorități. Toat, nu se poate ca toate secțiunile ale acestui buget pentru acțiuni externe să fie priorități. Dacă toate sunt priorități, atunci înseamnă că, de fapt, nu avem nicio prioritate. Trebuie, deci, să ne stabilim prioritățile, iar din acest motiv aș dori să adresez unele întrebări Consiliului și Comisiei. Dar, înainte de toate, vă propunem ca la toamnă, înainte de a lua o hotărâre pe marginea acestui subiect, să organizăm o audiere unde să putem analiza în amănunt aceste reduceri, să vedem ce înseamnă exact fiecare dintre ele, în practică. S-a făcut o propunere de majorare cu 0% pentru bugetul uh, serviciului de acțiune externă care spera totuși să obțină o majorare de 5 sau 6%. Nu cred că este posibil acest lucru, motiv pentru care ar trebui să analizăm foarte aprofundat modul în care vom cheltui aceste sume. Trebuie să ne conducă două principii. Flexibilitatea, în primul rând, trebuie să analizăm aceste priorități, să stabilim prioritățile, în al doilea rând. Aș dori să vă propun o prioritate pe termen lung, astfel încât să avem o prioritate în zonele de vecinătate, iar în celelalte zone putem să, avem, să aducem lămuriri ulterioare. Dacă îmi permiteți, aș dori să adresez unele întrebări. Aș dori să știu ce înseamnă, de fapt, exact acest lucru. Ce înseamnă, ce ar însemna dacă vor fi acceptate aceste reduceri. Uh, La ce anume uh, parte a bugetului a Serviciului de Acțiune Externe se referă acesta și care ar fi consecințele? Ne trebuie exemple concrete a rezultatelor pe care le-ar aduce aceste, aceste reduceri. În egală măsură, aș dori să întreb următorul lucru. Când se la nivelul uh, personalului Serviciului de Acțiune Externă, um, AD13 și AD14, această treaptă de salarizare, mă întreb dacă, în, care înseamnă o sumă considerabilă, nu ar putea fi acești bani folosiți mai bine, fiindcă este vorba despre uh, sume nerezonabile, aș spune eu. Aș dori să primesc o definiție exactă a ce înseamnă acest lucru. Și aș dori să știu care sunt prioritățile, exact, uh, prioritățile Consiliului și Comisiei, fiindcă, cum am spus, nu se poate ca totul să fie o prioritate. Aș dori să primesc răspunsuri acum, dacă nu se poate, dacă nu mi se pot uh, furniza uh, dacă nu îi se pot furniza răspunsuri suficiente înainte de a lua o hotărâre, poate că nu ar fi o idee rea să organizăm o audiere unde să ni se vorbească despre consecințele acestor reduceri. Și încă un lucru care ne vizează. Discutăm despre Serviciul de Acțiune Externă. Avem unele credite, trebuie să știm care sunt implicațiile bugetare ale tuturor acestor aspecte. mai degrabă aș opera o reducere la creditele de plăți și nu la cele pentru angajamente. Vă mulțumesc! Thank you very much, uh, Madame. Mulțumesc foarte mult, doamna raportor. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu PP-ul, domnul Galer. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru propunerile făcute. Doamna raportor a vorbit despre sinergii, dar uh, și de problemele financiare mondiale, pe care le cunoaștem foarte bine. Iar uh, mai ales în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, iată aici este vorba despre o sinergie. Singur nu putem să facem prea multe. Iar uh, în ceea ce privește suveranitatea și banii noștri, ar trebui să le punem la oaltă pentru a putea întreprinde mai multe cheltuieli la nivel european, pentru a putea obține aceste sinergii și pentru a putea să facem și economii la nivel național. Iată care ar trebui să fie abordarea noastră. Ar trebui să ne folosim de sinergiile structurilor existente, încercând să putem să le utilizăm acolo unde se ivesc probleme an de an ar uh, reapar chestiuni cum ar fi reducerea capitolului 4, 170 de miliarde de milioane pentru plăți și uh, propunerea comisiei de miliarde de euro mă îngrijorează. Nu sunt de acord. Dacă uh, vorbim despre acest lucru la domeniul ICE Plus, Plățile reprezintă um, 170% față de propunere, iar anul viitor vom folosi pentru prima dată instrumentul ICE+. Iar asta nu este logic, inclusiv în ceea ce privește politica de vecinătate. Am privit uh, mai mult către est și mai puțin către sud. Iar uh, pentru Fondul Națiunilor Unite, pentru refugiați, iată sumele prevăzute, apoi pentru Palestina avem 22 de milioane în obligațiuni. Past. Um, În ceea ce privește IPA, și aici se fac reduceri la plăți Transitional Institutional Building în țele candidate se face o reducere de 25% de plăți față de propunerea comisiei și la țele potențial candidate, din nou avem un minus 5% la angajamente și 18 milioane la plăți. La instrumentul de stabilitate, nu cred că e bine să reducem angajamentele și plățile. E un instrument foarte flexibil uh, pe care am putea să-l utilizăm și de aceea nu sunt foarte bucuros să văd aceste reduceri. Cam astea ar fi comentariile mele. Mulțumesc, Mihail. Și acum pentru S și D, doamna Muniz. Mulțumesc, domnule președinte. La grup, noi suntem de acord cu abordarea domnului Galler. Bugetul pentru Uniunea Europeană reprezintă un instrument politic care are ca rol atingerea unor obiective, după părerea noastră, și ar trebui să ajungem la un acord în Parlamentul European, dar și la nivel interinstituțional, că principalul obiectiv este să transformăm Uniunea Europeană într-un jucător mondial uh, pertinent și să ne atingem obiectivele în ceea ce privește securitatea, pacea, informarea, apărarea drepturilor omului în lumea întreagă, dezvoltarea comercială la nivel internațional și așa mai departe. Dar ar trebui să fie un instrument și nu o povară care trebuie eh, eșalonată. Uh, avem mai multe grupuri aici, dar din păcate raportorul pentru bugete aparține unui grup diferit, iar acest buget este unul foarte important, fiindcă va stabili abordarea pentru viitor, dar din păcate unele grupuri nu doresc decât să pună bețe în roate acestui buget din capul locului. Mare păcat, fiindcă Uniunea Europeană nu va putea să joace rol pe care ar trebui să-l joace. Comisia vorbește despre majorarea bugetului pentru 2012 cu 5%. Acest lucru reprezintă un aspect pozitiv, dar trebuie să ne gândim la costurile politicilor la nivel general uh, și mai apoi să vedem care sunt costurile la fiecare linie bugetară, să vedem unde sunt majorări, unde sunt reduceri și așa mai departe. Dar, la, nivelul, uh, la nivel general, această majorare cu 5% este un aspect pozitiv. Consiliul încearcă să reducă bugetul cu 161 de milioane de euro. politica de vecinătate pentru țările mediteranene va suferi o reducere semnificativă. 8 milioane de euro, iată reducerile de la cooperarea uh, pentru dezvoltare, apoi reduceri și la nivelul cooperării pentru mediul înconjurător și resursele energetice și la egalitatea între sexe se fac reduceri de 2 milioane de euro. Mare păcat. ce înseamnă că Uniunea Europeană nu va avea instrumentele necesare pentru a derula politici serioase, care să nu fie doar mici amănunte, ci politici pe care le-am conceput pentru a juca rolul pe care dorim să ne-l jucăm în lumea întreagă. Nu suntem de acord cu această idee care provine de la Consiliu și va trebui să așteptăm să vedem ce se întâmplă, fiindcă este un document datat pe 5 iulie, care nu este finalizat, nu este oficial încă. Marja restantă este de 553 de milioane de euro. Trebuie să așteptăm să vedem dacă sunt folosiți acești bani sau nu. Trebuie să vedem dacă avem suficienți bani pentru politicile pe care dorim să le derulăm. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, ne dăm seama că în comisia noastră am reușit să ajungem la un consens. Am obținut bani pentru prioritățile pe care le-am considerat noi priorități, am obținut suficientă finanțare și aceasta este tendința pe care dorim să o continuăm în Partidul Socialist și să uh, punem accentul pe prioritățile importante pentru noi. Avem nevoie de bani suficienți pentru a ne derula proiectele și deocamdată nu uh, avem bani suficienți. Trebuie să vedem ce se întâmplă și în alte domenii. Deocamdată este foarte important să sprijinim ideea că bugetul nu ar trebui să fie mărul discordiei între instituții și grupuri. Trebuie să conlucrăm pentru a ne stabili prioritățile uh, și să nu cădem în plasa populismului în momentul în care stabilim bugetul pentru politicile noastre viitoare. <clears throat> Ia pentru GUE. Mulțumesc! Vreau și eu să mulțumesc raportoarei în numele grupului meu politic. Noi considerăm că acest aviz este unul foarte bun și în mare parte suntem de acord cu uh, punctele cheie pentru politica externă pe care le-a formulat uh, raportoarea pentru 2013. Credem că este foarte important să avem resursele pentru a ajuta um, la uh, avansarea progres, uh, procesului de pace din Orientul Mijlociu, um, de asemenea, e foarte important să susținem țări care să ajungă să fie independente de ajutorul nostru nostru. Și vreau să susțin ceea ce spune uh, raportarea, așa nume, uh, e foarte important rolul Parlamentului European în uh, elaborarea obiectivelor PESC și acest lucru trebuie să, revin, să reiasă foarte clar din textul Comisiei. Vreau să mă alătur și eu întrebărilor adesate de raportoare în ceea ce privește efectele de sinergie și de economisire pe care le-a menționat domnul Galler uh, în cadrul SAE. Aici noi suntem foarte sceptici. Trebuie să așteptăm și să vedem dacă se va ajunge într-adevăr la economii de costuri. Eu sunt foarte sceptică. Și dacă uh, Uh, vor putea fi obținute efecte de sinergie, acestea în orice caz nu trebuie să fie obținute pe costul uh, democrației, pentru că acest lucru ar fi foarte periculos în serviciul de acțiune externă. Mulțumesc, doamnă Lozing, și acum vreau să dau cuvântul reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep cu a doua întrebare a doamnei raportor. E adevărat că am cerut 10 în loc de 13 posturi, deoarece s-a modificat statutul funcționarilor și a agenților și în acest statut se prevede un anumit procent uh, de um, funcționari care vor fi promovați pentru fiecare grad. Și tocmai pentru a respecta statutul, și numărul uh, funcționarilor care pot să fie promovați, ne dăm seama că nu o să putem să, uh, și având în vedere și numărul de posturi vacante la gradul A de 14, nu o să putem să promovăm uh, un număr de funcționari A de 13 și A de 12, așa cum prevede statutul. Mai există și o altă explicație, e vorba despre uh, persoanele care au venit la serviciul de acțiune externă de la comisie, care aveau deja uh, un anumit grad. Deci nu e vorba despre personal care ne-a parvenit din statele membre. E adevărat însă că tot acest, acest funcționar cu grada de 13 riscă să protesteze dacă nu sunt promovați conform statutului dar asta înseamnă că am promova și mai puține uh, persoane cu grad A de 12 și mai puține cu grad A de 11 și așa mai departe. Deci, dacă promovăm mai puține persoane în vârful piramidei, are loc un adevărat efect de 2009 pentru toate celelalte grade. Și, de fapt, ne-am dorit să aplicăm statutul ca să rămânem competitivi față de uh, celelalte instituții care pot să recruteze aceleași persoane și care le-ar uh, propune o um, evoluție a carierei mai rapidă decât am putea noi să le uh, propunem. Și să nu uităm că e vorba despre 100 uh, de mii de euro, ceea ce nu va schimba mare lucru față de întregul buget al serviciului. Ca să revin la prima întrebare. Ce facem în cazul în care bugetul ar rămâne așa cum dorește Consiliul, și anume 0% uh, creștere. Joia trecută s-a ajuns la un acord. Dar ar fi foarte dificil pentru noi, pentru că știți că propunerea bugetară, de fapt, prevedea reduceri care reprezentau uh, 1,3% din bugetul pe 2012. Și aceste reduceri uh, au dus la o scădere a numărului de misiuni cu 10% și la o înghețare a numărului de misiuni posibile în anul 2013. Deci, practic, nu mai avem niciun fel de marjă pentru a face reduceri suplimentare în 2013. O altă măsură la care m-am gândit este să renunțăm să mai recrutăm 20, cele 20 de persoane de care avem nevoie pentru delegații și să uh, detașăm 20 de persoane de la uh, sediu către aceste delegații, lucru care era prevăzut pentru 2012, dar numai pentru o perioadă de 3 luni. Faptul că în 2013 ar trebui să plătim aceste persoane uh, pentru tot anul și nu numai pentru 3 luni, înseamnă că ar exista un impact Uh, asupra bugetului de 1%, dar dacă renunțăm la aceste 20 de persoane, am avea un impact uh, mai mare asupra bugetului. Deci toate aceste uh, uh creșteri de efectiv, care erau prevăzute în 2012, până la urmă nu ar avea loc. Un al doilea lucru la care ar trebui să renunțăm, toate lucrările prevăzute din motive de securitate, mai ales a delegația din Irak, în Irak suntem într-un uh, local pe care îl împărțim cu forțe militare, dar forțe care vor părăsi Irakul și noi apoi va trebui să securizăm acest local, dar va trebui să renunțăm la aceste lucrări, precum și la lucrările prevăzute în Afganistan, precum și în alte locații, lucrări pentru a asigura igiena și securitatea la locul de muncă. Dacă aceste lucrări nu vor fi realizate, de exemplu în Irak, atunci nu știu cum ne vom descurca. Întreaga prezență a Uniunii Europene în Irak va fi pusă sub semnul întrebării. Mai sunt și alte probleme pe care nu știu cum le vom rezolva. Probabil că oricum avem prea mulți funcționari față de creditele care ne vor fi acordate. Consiliul dorește să ne dea credite în 2013 care sunt inferioare celor care ne-au fost uh, acordate în 2012 și deci probabil că va trebui să reducem cheltuielile de funcționare ale sediului. În plus, încă o dată, și pentru cheltuielile administrative, Consiliul dorește să ne reducă creditele și să nu uităm faptul că există țări unde există creșteri de prețuri și creșteri de salarii și ca tare va trebui să concedem o parte din agenții locali și din agenții contractuali. Mai există și probleme cu chiriile de plătit. Dacă ne uităm la ce scrie în contractele de închiriere, mai ales pentru sediul de aici și celelalte sedii externe, ni se cer 2 milioane de euro pentru chiria uh, sediilor din Bruxelles și nu știu cum o să le plătim dacă ni se reduce bugetul. Apoi, în general, în țările unde ne-am instalat există o creștere a prețurilor și cresc și chiriile, atunci mă întreb cum vom face față acestor uh, obligații contractuale, deci cum vom putea onora chiriile uh, um, clădirilor unde se află delegațiile Uniunii Europene. Aș vrea să mai spun faptul că Serviciul European de Acțiune Externă este o, uh, o instituție foarte sensibilă la rata de schimb a euro față de alte monede, mai ales față de dolar. Atunci când trebuie să efectăm, efectuăm plăți importante în dolari și noi nu putem folosi decât euro, atunci cheltuielile noastre cresc. Dacă uh, euro trece de la 1,40 care era media în 2011 la 1,30 euro care era media la sfârșitul anului 2012, vă dați seama câți euro pierdem pe lună. Și dacă acum ajungem la 1,25 așa cum este cazul de la sfârșitul lunii mai până în prezent, pierdem alți 50.000 de euro pe lună în plus. Deci vedeți că avem și această problemă de a uh, face față fluctuației ratei de schimb a euro. De aceea contăm pe Parlamentul European pentru ca în timpul concilierii să obținem un buget care să fie superior uh, creșterii zero, pentru că altfel Serviciul European de Acțiune Externă nu va putea să-și continue activitățile uh, la nivelul din 2012. Și nu numai că va trebui să renunțăm să mai deschidem noi delegații, ci va trebui să și concediem din personalul angajat până în prezent la delegațiile existente. Mulțumesc! E adevărat că sunt foarte multe lucruri de luat în calcul și sunt convins că doamna raportor o va face. Din păcate, suntem în criză de timp și trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi dar aș vrea să vă spun care este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, 16 iulie, la orele 18. Două tipuri de amendamente pot să fie depuse, amendamente de tip bugetar, care modifică liniile bugetare, și amendamente la proiectul de aviz al doamnei Machi. Secretariatul va putea să informeze pe membrii în legătură cu instrumentele care le stau la dispoziție. Următorul punct are loc în spatele ușilor închise, deci rog pe toate persoanele care nu pot să asiste la această reuniune să părăsească sala.